colleagues, mesdames, messieurs. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, începem ședința. Vă rog să faceți puțină liniște. Îmi cer scuze pentru întârziere. Am avut uh, o ședință a coordonatorilor mai lungă, chiar înainte, dar ședința Comisiei pentru Bugete va fi scurtă. Pentru că, având în vedere deciziile luate de conferința președinților în această dimineață, mai multe voturi vor dispărea de pe ordinea de zi. Ați văzut ordinea de zi, dacă nu aveți observații, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Anunțurile președintelui le aveți în Cobu News. trebuie să dau um, um, informație, uh, să fac o declarație în legătură cu două acte delegate, în engleză. Două acte delegate care uh, includ reguli specializate pentru organismele PPP, deci din parteneriatele public-privat, deci organisme din parteneriatele public-privat și Uniunea Europeană, uh, și agenții ale Uniunii Europene pe baza prevederilor uh, regulamentului au fost uh, notificate de comisie. Parlamentul poate să uh, exprime obiecții într-o perioadă de două luni, dar nu pot depune amendamente. Vă rog să informați secretariatul până pe 25 octombrie dacă aveți obiecții la aceste acte delegate care au fost trimise eurodeputaților. Conform articolului 210 din regulamentul financiar, perioada um, este de două luni. Termenul începe în momentul în care toate versiunile lingvistice ale actelor delegate au fost primite de Parlament. În acest caz este vorba de data de 1 octombrie 2013 perioada poate fi prelungită cu încă două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. Termenul pentru a exprima obiecții în comisii trebuie să fie scurt pentru a se permite dezbaterile în comisii și dacă aveți obiecții, voturile în comisie și în plenară trebuie să aibă loc în legătură cu uh, o rezoluție de obiectare împotriva acestor acte delegate. Deci termenul este strâns. E vorba de 25 octombrie. Punctul 3. Nu avem uh, proces verbal unei ședințe precedente pentru că el nu este încă disponibil și încă un lucru. La solicitarea raportorului, raportul lui Ivailo Calfin în legătură cu acțiunea externă a Băncii Europene de Investiții nu va fi votată astăzi. Deci este amânat pe data viitoare. Ședința următoare a Comisiei, care până la urmă va avea loc pe 5 noiembrie. este o dată pe care am prevăzut-o pentru o ședință ordinară în programul nostru de la începutul anului. Acum câteva săptămâni am hotărât să suprimăm această dată de întâlnire a comisiei noastre, dar având în vedere evenimentele care au avut loc de ieri încoace, coordonatorii au hotărât să avem totuși o ședință pe 5 noiembrie. Deci vă rog să notați în agenda că pe 5 noiembrie după masă Comisia pentru Bugete se va reuni și vom vota, voturile fiind importante. Și acum trecem la principalul punct de această după masă. E vorba de negocierea bugetului rectificativ pentru 2013 și trilogul de ieri. Voi încerca să vă prezint pe scurt situația și raportorii vor completa această dare de seamă. Ieri a avut loc un trilog în care s-a discutat proiectul de buget pentru 2014 și, bineînțeles, și ceea ce nu a fost încă rezolvat din bugetele rectificative pentru 2013 și din pachetul um, de negocieri din cadrul financiar plurianual. Acest trilog nu ne-a permis să ajungem la o soluție. Am schimbat punctele de vedere ale unora și altora și încă rămân probleme grave de rezolvat în cadrul negocierii cadrului financiar multianual. Și punctele noastre de vedere sunt divergente în legătură cu proiectul de buget pentru anul următor, dar asta e normal în această perioadă a anului. Știți că în ultimele săptămâni, Coreperul a adoptat proiectul rectificativ numărul 8, care este a doua tranșă din ceea ce am numit noi bugetul rectificativ numărul 2, adică cele 3,9 miliarde care sunt uh, necesari pentru a acoperi nevoile anului și epuizează astfel plafonul disponibil um, din creditele de plăți pentru 2013. Vestea cea bună este că Coreperul a adoptat ca atare propunerile comisiei, deci suma de 3,9 miliarde. Vestea proastă este că Coreperul a adăugat la această aprobare a sumei observații în considerente și într-un aliniat suplimentar, în care face o legătură între bugetul rectificativ numărul 8 și bugetul rectificativ numărul 9 și votul regulamentului cadrului financiar multianual de Parlamentul European. În momentul de față, Consiliul nu. Până acum, Consiliul nu a fost capabil să îmi transmită textul um, adoptat în urma rugărilor Coreperului. Colaboratorii noștri consideră normal acest lucru, dar mie mi se pare că nu are nicio logică. Sau una sau alta. Sau bugetul este doar um, un tabel cu cifre și atunci toate comentariile coreperului ale Consiliului de Miniștri sau ale Parlamentului nu folosesc la nimic din punct de vedere juridic. Sunt comentarii strict politice și atunci nu ne deranjează we don't mind în engleză, Consiliul poate să facă ce comentarii dorește și Parlamentul poate să facă de altfel și el toate comentariile pe care le dorește. Sau, într-un buget propus de Comisia Europeană, se adaugă și text, nu doar cifre, și votăm și textul. Luăm o decizie în legătură cu textul. Și textul are consecințe juridice. Și atunci trebuie să dispunem de acest text. Când adoptăm un proiect de regulament, un proiect de directivă, Comisia Parlamentară competentă uh, are la dispoziție textul uh, adoptat în Coreper. Dar, în această situație, există o legătură politică considerată esențială de Consiliu și poziția pe care am apărat-o noi, coerentă cu ceea ce a spus întotdeauna Parlamentul de la rezoluția sa din 3 iulie 2013 încoace, în toate întâlnirile private sau publice, sau în Comisia pentru Bugete, sau în uh, întâlnirile bilaterale, sau în trilogul de ieri, acordul privind cadrul financiar multianual este un pachet, un bloc și Parlamentul a anunțat clar în rezoluția sa din 3 iulie condițiile care trebuiau îndeplinite pentru a avea loc votul final în legătură cu cadrul financiar multianual, aceste condiții fiind număr de 3. 1. Adoptarea, fără condiții, bineînțeles a bugetului rectificativ 8 de 3,9 miliarde. În al doilea rând, crearea unui grup la înalt nivel pentru a lansa uh, procedura de reformă a resurselor proprii și, în al treilea rând, să nu mai fie conflict politic major între temeiul juridic, temeiurile juridice ale programelor finanțate de bugetul european care au fost negociate în paralel, având în vedere că sunt în curs de negociere 70 de regulamente, dar doar două sau trei pot pune probleme, import, probleme mari la nivel politic în legătură cu cadrul financiar multianual. Între timp, negocierile au avansat, dar în ceea ce privește bugetul rectificativ numărul 8 și cele 3,9 miliarde, din momentul în care s-a semnat un contract între Consiliu și noi, nu putem accepta ca cosemnatarul contractului să adauge uh, o condiție după semnare. Când am spus ieri presei acest lucru, un jurnalist mi-a spus, vă lansați într-o ceartă instituțională. Nu e așa. Este pur și simplu o chestiune de principiu. Când semnăm un contract, fie că e vorba de un contract de căsătorie sau de orice fel de contract, a doua zi după căsătorie, uh, soțul nu vine, uh, a, apropo, mi-a venit o idee, trebuie să mai dai cu tare lucru. În orice contract, inclusiv comercial, după ce se semnează contractul, se onorează condițiile contractului. Deci contractul trebuie onorat și, bineînțeles, suntem gata, așa cum am spus-o în Comisia pentru Bugete, a spus-o raportorul, am spus acest lucru public și direct uh, tuturor statelor membre, suntem gata să um, studiem cum se pot plăti cât de repede sumele um, pentru a acoperi daunele suferite de multe state membre în urma inundațiilor de, din uh, primăvară. La această problemă de fond s-a adăugat o problemă legată de calendar, absolut neprevăzută, dar care pică foarte prost. Și la început, acesta nu a fost o problemă politică, ci o problemă de gestiune internă la Consiliu. Oricum, Consiliul nu poate vota la nivel de miniștri Și acest vot este necesar pentru a permite și Parlamentului să voteze. În cadrul procedurii bugetare, Consiliul votează înaintea Parlamentului și deci Consiliul nu va vota la nivel de miniștri înainte de data de 30 octombrie, cel mai devreme. Iată care sunt cele două dificultăți majore. O al treia problemă încă nerezolvată, dar mai puțin complicată, mai puțin dificilă, este legată de crearea grupului la nivel înalt. Discuțiile avansează, negocierile avansează, nu există divergențe majore, având în vedere că este un lucru nou pe care îl inventăm practic. Toată lumea este foarte prudentă, dar aici toată lumea Um, are o atitudine uh, constructivă, se dorește să se ajungă la un rezultat și există o convergență de opinii, dar nu acționăm suficient de rapid pentru a fi gata la timp. Am primit de altfel o scrisoare a președinților grupului socialist și grupului ALDE care își exprimau îngrijorarea în legătură cu faptul că negocierile durează cam mult. Coreperul a consacrat o Uh, ședință ieri după masă, în același timp cu trilogul, problemei grupului în nivel înalt și până acum n-am primit concluziile coreperului. Așteptăm aceste concluzii așteptăm un document de lucru al Coreperului uh, pentru a avea poziția exactă a Consiliului, ultima poziție a Consiliului în legătură cu acest subiect. Am uh, transmis în scris președintelui Schulz și membrilor conferinței președinților uh, care este situația, trăgând concluzia, după ce am discutat cu raportorii, că este în continuare posibil să păstrăm ca obiectiv data de 23 octombrie Uh, pentru votul final privind pachetul uh, CFM, dar asta implică să menținem o presiune uh, evidentă asupra Consiliului. Și nu vom putea vota diferitele elemente din pachetul CFM în Comisia pentru Bugete astăzi, în această dupămasă, pentru că nu am avut timpul necesar pentru a rezolva aceste divergențe. Și am uh, prevăzut o reuniune extraordinară pentru ziua de luni după masă. Conferința președinților în această dimineață a hotărât să amâne toate voturile legate de CFM, voturile noastre la bugete și voturile legislative la sesiunea plenară din, până la sesiunea plenară din noiembrie deci data de 19 noiembrie. Și, din câte am înțeles, dificultățile care rămân în legătură cu anumite dosare legislative au avut de jucat un rol la fel de important ca aceste divergențe de opinii în legătură cu capitolul bugetar. În fine, nu contează, aceasta este decizia care s-a luat. Noi trebuie să vedem care sunt consecințele. Acest lucru înseamnă că, bineînțeles, avem mai mult timp la dispoziție pentru a negocia acest uh, lucru, având și avantaje și dezavantaje. Asta are avantaje pentru finalizarea discuțiilor în legătură cu grupul la nivel înalt mm, modul în care este format acesta, procedurile sale de lucru, președinția, uh, calendarul său, uh, ordinea sa de zi și așa mai departe. Deci, dacă avem încă o lună în plus la dispoziție, uh, vom beneficia de un adevărat proiect de statut și document de lucru al grupului la nivel înalt până pe 19 noiembrie. Dezavantajul este că um, vom ajunge în același timp cu calendarul bugetar ordinar anual și deci vom, um, a, ah, se va, se vor, se, acest vot va avea în același timp cu derularea calendarului pentru bugetul 2014, pentru că uh, atunci nu vom vota doar cadrul financiar multianual, pachetul cadrului financiar multianual, ci și modificările noastre la buget pentru a respecta calendarul prevăzut de tratat pentru a putea negocia bugetul pe 2014 cu Consiliul. Și doresc să vă amintesc că prima ședință de conciliere este prevăzută pentru data de 4 noiembrie, un trilog consacrat doar bugetului 2014 dar poate Corneliu zi va fi uh, extinsă, va avea loc în aceeași săptămână pe 7 noiembrie și pe 11 noiembrie este prevăzută ultima ședință de conciliere sau a doua și sperăm ultima, știind că termenul limită pentru adoptarea uh, bugetului pentru 2014 este 13 noiembrie. Deci, votul pachetului CFM va avea loc pe 19 și dacă ajungem la un acord cu Consiliul uh, într-una dintre sedințele de conciliere. Tot pe 19 vom vota și bugetul pentru 2014. Deci, la nivel practic, se schimbă modul în care sunt abordate negocierile. Mai am două, trei pachete. Pachetul eh, CFM, pachetul privind eh, eh, bugetul rectificativ 9 și bugetul pe 2014, deci două sau trei pachete separate și acum avem un singur pachet enorm de adoptat. Și având în vedere că există o legătură între subiecte, între cei doi ani și uh, le discutăm, sunt lucruri pe care le discutăm împreună, deci trebuie practic să negociem deodată sau în același timp aplicarea acordului politic în legătură cu CFM-ul, care implică votarea regulamentului CFM și a acordului interinstituțional, votarea bugetului rectificativ numărul 6, de care nu ne-am sesizat încă, numărul 7, care ne-am sesizat deja, Numărul 8, de care nu ne-am sesizat încă. Toate aceste voturi fac parte din pachetul CFM și uh, votul este prevăzut pentru 19 noiembrie și în același timp negociem bugetul expiativ numărul 9, indemnizarea pentru inundații 400 de milioane, uh, 509 milioane virament global și bugetul pentru 2014 în legătură cu care uh, divergențele între Comisie și Parlament și între Parlament și uh, Consiliu uh, vizează un miliard de euro la, la creditele de plăți. Există mici divergențe și la creditele de angajamente, dar uh, mai ales e vorba de această sumă divergență mare legătură cu creditele de plăți. Iată, deci ce, va, ce vor include negocierile? Acestea fiind spuse, raportorii doresc să dea informații suplimentare înainte să deschidem dezbaterea. Vă rog. Uh, well, Chairman, uh, actually this trialogue... Da, domnule președinte, acest trilog trebuia să se refere doar la bugetul 2014. Dar a dispărut cumva în ceața tuturor acestor probleme cu proiectele rectificative de buget și CFM. Am avut un schimb de opinii, atât pentru bugetul 2014, cât și reacția uh, Consiliului această reacție nu a fost o surpriză. Ne dovedește faptul că Consiliul nu e de acord cu faptul că noi am votat un buget care este deasupra propunerii, deci este superior propunerii Consiliului și unii spun chiar uh, superior pragului uh, propus de comisie. Și s-a identificat uh, o problemă, mai ales în ce privește folosirea de către noi a uh, instrumentului de flexibilitate. Pentru fondurile structurale, ei consideră că uh, mecanismul inițiativa tineretului ar trebui să fie finanțată altundeva și nu să mergem deasupra propunerii. Noi am mers mai mult datorită fondurilor suplimentare pentru Cipru și datorită Fondului pentru persoane cu venituri modeste și uh, eu cred că banii pentru acest, această ultimă acțiune ar trebui să provină din, fondul, din fondurile, fondurile de coeziune socială. Cred că și pentru alte acțiuni trebuie să găsim uh, banii altundeva. În orice caz, avem un uh, argumentar destul de clar refat de faptul că e vorba de ajutor de asistență umanitară. Consiliul consideră că ar trebui ca marja să fie mai mare în anumite domenii, ceea ce dovedește faptul că probabil că vom ajunge la negocieri la cuțit pe liniile bugetare. De ce am votat, cum am votat, ce am votat, noi știm foarte bine pentru că avem uh, argumente foarte solide. De exemplu, pentru agenții avem uh, mm, deci știm că multe personalități merg la Lampedusa, se fac foarte multe promisiuni acolo. Noi am propus uh, 2,5 milioane de euro în plus pentru Frontex, am uh, promis bani mai mulți pentru Eurosur de exemplu, pentru a le explica celor din Africa că s-ar putea ca uh, lucrurile să nu fie chiar așa de simple precum le spun uh, traficanții. Uh, deci am încercat să acționăm în amonte și e genul de situație în care avem argumente foarte solide, cred eu, uh, față de Consiliu în ce privește uh, dezbaterea propriu-zisă a subiectului dar suntem pregătiți pentru o uh, dezbatere amănunțită. Și așa cum uh, spunea domnule președinte, lucrurile merg mână în, mâncă, mână, în mână. Sigur că uh, nivelul de plăți e diferit față de nivelul Consiliului. Nu numai că am um, revăzut sumele Comisiei, care ar trebui să fie considerate de noi ca un minim sub care nu putem merge, și, uh, și în domeniul angajamentelor am uh, fost foarte strict pentru că nu vrem să creștem uh, această prăpastie între promisiuni, între creditele de angajament și uh, concretizarea lor creditele de plată. Deci acesta e miezul dezbaterii până la urmă, dar pe ansamblu pot să spun că ne aflăm în situația pe care o descriați, domnule președinte, respectiv că totul e amestecat într-o uh, <laughs> mare dezbatere. Nu prea îmi place această situație, dar mm, lucrurile sunt cum sunt, uh, ceea ce probabil că nu uh, înleznește situația, dar problema cea mai uh, mare o reprezintă bugetul rectificativ al domnului uh, Lavia și problema rezolvării problemelor, astfel încât să putem să ne dăm consimțământul sau avizul pentru CFM dar în rezumat am putea spune că CFM-ul e victima unei inundații și încercăm să uh, ne ținem, uh, să plutim, să ne ținem capul uh, la suprafață. Observația pe care ați făcut-o dumneavoastră, voi da după aceea cuvântul raportorilor și celorlalți colegi care au cerut cuvântul, dar aș dori să, benefic- să, să profit de uh, prezența directorului general de la bugete, de la comisie, aș dori să-i transmit un mesaj. Uh, Aș dori să-i spun că îi voi supune atenției o întrebare la care să se gândească în timp ce vorbesc ceilalți colegi în legătură cu cele spuse de Ann Jensen pe tema declarațiilor făcute de uh, alte personalități europene, la Comisie, la Consiliu, și din partea tuturor instituțiilor, apropo chiar și în altor uh, demnitari de la Parlament, uh, în ce privește consecințele tragice ale evenimentelor de la Lampedusa, uh, de lângă Malta și a situației umanitare legate de războiul civil, civil din Siria. Pentru că, bineînțeles, cu toții suntem mișcați de aceste evenimente, sigur că ne bucurăm de faptul că Uniunea Europeană își dorește să se implice cât mai mult. Asta implica, înseamnă până la urmă și a pune mâna, mâna în buzunar, dar având în vedere problemele majore cu care uh, ne confruntăm în domeniul bugetar uh, acum, cred că ar fi foarte important să știm la ce an și din ce linie Uh, vor uh, fi luate cheltuielile uh, legate de aceste angajamente. Și mm, am fi dornici să știm și de ce tip de cheltuieli e vorba, deci de credite de angajamente sau de credite de plată. Giovanni acum. Grazie Presidente. <clears throat> Così come ha appena detto Ann Jensen, in realtà ieri il tri... Ieri trilogul în mare parte a fost o ocazie de a repeta problemele legate de bugetele rectificative pentru 2013. Așa că îmi voi permite să repet și eu anumite lucruri colegilor și apoi voi adăuga o solicitare adresată Comisiei. Pentru că, chiar dacă uneori discutăm lucruri mai puțin importante, ar fi, ar fi bine să avem un cadru general util pentru la decizii. În legătură cu bugetul rectificativ numărul 6, deci le iau la rând, nu în ordinea importanței, ci în ordinea numărului, <laughs> pur și simplu. Bugetul rectificativ numărul 6. Este clar că încă nu s-a, Consiliul nu a examinat acest buget rectificativ în legătură cu revizuirea cadrului uh, veniturilor la buget în funcție de revizuirea PIB-ului, având în vedere reducerea taxelor vamale. Dar având în vedere că acest text încă nu a fost, acest buget nu a fost încă examinat de Consiliu, nu are rost să discutăm. Cu siguranță bugetul rectificativ numărul 7 revizează Fondul Social European pentru 2013 și are legătură cu cadrul financiar multianual, privește consecințele unui acord la care s-a ajuns în, Consiliul, în Consiliu în momentul în care s-a ajuns la un acord în legătură cu CFM-ul. E vorba de o compensare pentru trei state membre, Franța, Italia și Spania, în valoare de 130 și 20 de milioane de euro, resurse la nivel de angajamente pentru cadrul financiar actual, dar legat de acordul de CFM. Și este clar că Parlamentul va examina acest uh, buget rectificativ în momentul în care vom ajunge la un acord în legătură cu bugetul rectificativ numărul 8 și în legătură cu celelalte puncte pe care le-am um, lăsat deoparte pentru că sunt legate de CFM. În legătură cu bugetul unificativ numărul 8, dincolo de disponibilitatea registrată în Coreper, dar încă neformalizată, apare un lucru din uh, citirea concluziilor Coreperului și aș cere Comisiei să ne explice formal această chestiune, mai puțin importantă, pentru că vizează o cifră foarte mică. E vorba de cei 14,7 milioane de euro, sumă pe care Comisia o cunoaște bine, pentru care Coreperul cere o ușoară modificare a bugetului rectificativ numărul 8 și ar trebui să înțelegem ce vizează acești 14,7 milioane de euro, de ce este legată această sumă, dacă e vorba de evaluare greșită, dacă un lucru prevăzut în trecut legat de fondul de solidaritate este legat de această cifră și care sunt aspectele conexe. În legătură cu proiectul legislativ numărul 9, propunerea Coreperului sau propunerea Consiliului de a folosi 400 din 509 milioane de euro din uh, rabatul din, uh, din suma totală pentru a finanța fondul de solidaritate, trebuie să ne pună pe gânduri, având în vedere că reducerea transferului din uh, suma globală, trebuie să întrebăm Comisia în ce măsură va încetini anumite proiecte de cercetare, în ce măsură riscăm să nu putem pune în aplicare toate programele europene în timp util. Și o ultimă întrebare adresată Comisiei. Îmi cer scuze dacă am pus atât de multe întrebări astăzi, dar e important să înțeleagă toată lumea elementele care intră în uh, joc în deciziile pe care le luăm, care vor fi, după părerea Comisiei, efectele nevotării bugetului rectificativ numărul 8 la plenara din octombrie și a amânării până la plena din noiembrie, având în vedere că astfel se amână și plățile statelor membre care riscă să aibă consecințe um, asupra fluxului de plăți al Comisiei și poate vor crea probleme operaționale. Comisiei vom vedea ce ne va spune Comisia. Mă opresc aici cu întrebările și mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Merci, Giovanni. Mulțumesc, Giovanni. A fost o prezentare foarte clară. Monica. Mulțumesc. Ceea ce privește bugetul, n-aș vrea să spun nimic, dată fiind această situație, ci, de fapt, doream doar să mă refer la uh, bugetul colegului Giovanni Lavia, pentru că acesta conține uh, probleme evidente, mai ales după discuțiile de ieri. Întrebarea mea principală este, în cele din urmă, noi Parlamentul am făcut o prioritate pe diverse domenii, dar în special un domeniu important care nu poate fi subfinanțat și anume cercetarea. Am vorbit de agenții cu diferite câmpuri separate, dar toate sunt subiecte separate care trebuie discutate în detaliu. Dar avem această problemă în bloc a cercetării. <clears throat> și doream, dată fiind competitivitatea și așa mai departe, să ne concentrăm pe acest punct. Comisia a făcut o propunere de 509 milioane transfer global, toate bune și frumoase, însă ceea ce ne doream, ce aveam nevoie, 400 de milioane ajutoare pentru uh, inundații și apoi 100 de milioane, să spunem, Siria și complexul legat de Siria sau ajutoare, refugiați și așa mai departe. Și apoi, dacă mă uit la detalii, văd domeniul cercetare, care are o nevoie de 328 de milioane. Și-a propus reduceri de 331 de milioane, din care însă nu mai primește nimic. Deci prima propunere de reduceri la ITRE, care nu are efect asupra programelor, pentru că ITRE e întârziat, cunoaștem foarte bine, e un exercițiu uh, regulat pe care îl mai tot întâlnim și care se va mai tot întâmpla. Și nu va fi pus din nou pe tapet anul viitor, pentru că e o întârziere care durează și vom avea și alte probleme din următorul cadru financiar multianual. Mă rog, 2016, vedem. Dar eu tot nu pot fi de acord ca dintr-un buget mare, chiar dacă e pe 2013, și mă refer la experiența mea îndelungată din agricultură și câteva alte domenii. Deci din ce rămâne 550 de miliarde pe care le avem, dacă mai scădem cele 600 de milioane pe care le-am transferat la 2014 din uh, bugetul pe agricultură, și dacă undeva am putea găsi 200 de milioane pentru a spori transferul global la 709 și am transfera acești bani la cercetare, am putea elimina multe din grijile pe 2014, pentru că așa o subfinanțare a cercetării nu poate fi acceptată. La multe alte puncte mai puțin importante putem sta de vorbă, dar o Astfel de subfinanțare masivă a cercetării pur și simplu nu poate fi acceptată. Știm că 2014 e deja subfinanțat și dacă avem um, facturi cheltuieli din anul curent și iau acele 200 de milioane, trebuie, cred, în tot acest buget imens, să găsim undeva 200 de milioane pe care să le transferăm. Altfel, eu voi dispera și nu pot înțelege așa ceva. Și dacă la sfârșit, în 2014, la Comitetul de Control Bugetar, v-aș citi în rezultatele pe 2013, că a rămas un miliard pe undeva în plus, chiar voi dispera. De aceea îmi cer scuze că trebuie să plec uh, mai devreme astăzi, dar insist insist uh, cu toată puterea, am chiar și o propunere care ar fi suficientă dacă informațiile mele sunt corecte. Atunci Consiliul ar putea până la mijlocul lui noiembrie să dea dovadă de înțelepciune și noi am scăpat de o serie întreagă de griji și am putea să ne înțelegem cu celelalte puncte. N-am fi fericiți, dar măcar am ajunge la mal. Suntem departe de a fi fericiți, desigur, dar măcar să ajungem la mal. Am vrut să spun toate aceste lucruri pentru că cred că trebuie să fie posibil să găsim undeva cele 200 de milioane pentru un transfer global către cercetare, unde și Consiliul e de fapt mai degrabă deschis și sensibil. Deci uh, nu ne putem permite să nu putem uh, plăti facturi în domeniul cercetării sau să amânăm proiecte tocmai acum când ne lăudăm că promovăm competitivitatea. Și uh, vă mulțumesc. Uh, Am înțeles poziția Monicăi, acum Iuta Haug. Ganz kurz, als foarte pe scurt, în completare la cele spuse de doamna Monica Holmeier, nu e vorba că Consiliul vrea să cheltuie acești bani altundeva și nu în cercetare. Mai mult decât atât, mai este acel minus de 14,7 milioane, deși au uh, mai tăiat fonduri din alte părți. Ei taie de peste tot uh, cât privește cercetarea. Au mari uh, spiciuri, indiferent că le spunem de la, de la prezidiu sau de duminică spiciuri, uh, dar, din păcate, nu dau și bani pentru cercetare. Mulțumesc! Elas, vous avez... Din păcate, aveți dreptate. Ambele. Domnule director general, v-au fost puse mai multe întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund la întrebările care mi-au fost adresate. În primul rând, în legătură cu situația din Lampedusa. Președintele Barroso a anunțat cu ocazia vizitei la Lampedusa uh, mobilizarea a 218 milioane de euro pe care i-am găsit în angajamente și care fac obiectul unui uh, virament autoritate bugetară, care se adaugă celor 14 de milioane pe care, i-am, uh, mobilizat, pe care le-am mobilizat prin virament în cadrul rubricii 3. Aceste fonduri uh, sunt uh, dedicate Fondului European de Refugiați, mai specific măsurilor de urgență pentru gestionarea fluxurilor migratorii. Și în acest domeniu. Sper că ați primit răspunsul pe care vi doreați. Președintele, da, mulțumesc pentru aceste cifre. E vorba de 2013 sau 2014. Deci e vorba de anul în curs. E vorba de credite de angajament pentru 2013. Apoi, în ce privește întrebarea domnului Lavia, bugetul rectificativ numărul 8 și această adaptare de 14,7 milioane propusă de către Consiliu. Aici e vorba de uh, punct, e o, vorba de o adaptare din punctul de vedere al Consiliului care de fapt nu face decât să oglindească un dezacord în ceea ce privește ă, contabilitatea plăților, felului în care plățile din fondul de, fondul de solidaritate sunt uh, uh, efectuate. E o problemă care trebuie abordată. Când va fi timpul? Clar că avem de-a face aici cu o problemă care are de altfel de-a face cu uh, problema BR9, bugetul rectificativ numărul 9 de care la care v-ați referit. În ce privește același buget rectificativ? D'abord, je, je voudrais dire euh, à Madame euh, Holmeyer que je serai... Doamnă Holmeyer, mi-ar plăcea sau m-aș bucura să găsesc uh, 200 de milioane în uh, plățile. Deci aici fac legătura cu viramentele globale. M-aș bucura să găsim 200 de milioane de euro pentru a aloca mai multe fonduri plăților din domeniul cercetării. Am avut, ca să spunem așa, noroc, pentru că am pregătit viramentul global și ne-am dat seama că 289 de milioane erau uh, disponibile pentru ITER, pentru că ITER-ul avea uh, o anumită întârziere. Deci fără aceste 289 de milioane care au uh, picat așa ca un fel de pomană, acest virament global ar fi fost de 220 de milioane de euro. 120 de milioane de euro, deci cuantumul cel mai mic din istoria bugetară a Uniunii și chiar al uh, comunității europene. Deci, avem, mm, vom uh, studia încă o dată propunerea dumneavoastră. Mm, aș dori să vă spun că noi suntem dornici ca direcțiile generale să ne dea această veste bună, respectiv că au o comoară ascunsă pe care ar putea să ne pună la dispoziție. Dar aici avem îndoieli serioase, având în vedere problemele pe care le-am uh, avut pentru a uh, avea această, acest virament global de 509 milioane de euro. Și acum, pentru a reveni la bugetul rectificativ numărul 9, E clar că dacă o parte dintre fonduri, 409 milioane, sunt folosite pentru finanțarea bugetului rectificativ, ne-ar mai rămâne cam 100 de milioane de euro uh, la uh, categoria viramente globale. Din aceste 100 de milioane e foarte important să mobilizăm toate fondurile necesare pentru refugiații din Siria. Știți că avem uh, o problemă imensă cu plățile în ce privește ajutorul de urgență și ajutorul umanitar pentru refugiații uh, sirieni, 78 de milioane, ceea ce înseamnă, dacă facem calculul, că ne-ar mai rămâne cam 31 de milioane pentru a finanța soldul restant, respectiv nu prea, mult, uh, nu prea mulți bani. Conform analizei comisiei, în astfel de împrejurări, ar fi mai bine să acordăm prioritate plăților înspre beneficiari pentru care ar, suntem obligați să plătim uh, uh, amenzi uh, de întârziere. Există câteva linii bugetare cu care, uh, pentru care s-ar putea să ne confruntăm cu astfel de situație. Și deci am dorit să onorăm aceste plăți uh, uh în, uh, într-o primă fază. Acum să vedem ce se întâmplă ce s-ar putea întâmpla având în vedere că votul cu privire la bugetele rectificativ 8 și 6 nu ar avea loc decât la plenara din luna noiembrie. Această plenare uh, ar trebui să aibă loc în 19 noiembrie. Prevederile din regulament cu privire la punerea la dispoziție a resurselor proprii sunt foarte clare dacă bugetul e votat după 15 uh, ale lunii, fondurile trebuie să fie puse la dispoziția comisiei în prima zi lucrătoare a celei de-a doua luni uh, de după luna în care are loc votul, deci luna N plus 2. Deci dacă votul ar fi avut loc uh, înainte de 15 noiembrie, în cazul nostru, atunci ar fi fost prima zi lucrătoare din luna decembrie. Având în vedere că votul va avea loc în 19 noiembrie, conform regulii, fondurile sunt puse la dispoziție în 2 ianuarie. În consecință, Comisia va avea probleme foarte mari cu plățile efective. Deci vom avea credite de plată, ceea ce e foarte bine, dar nu a, vom avea, uh, nu vom avea banii, lichiditățile necesare pentru aceste credite de plată. Deci probabil că, și poate chiar mai mult decât probabil, cu siguranță ne vom afla în situația de a fi obligați să suspendăm plățile pe sfârșitul lunii noiembrie, probabil, dar în orice caz vom fi obligați să suspendăm plățile spre, benefic- spre beneficiar la sfârșitul lunii noiembrie. Iată cum stau lucrurile. E o situație care ne îngrijorează. Ne îngrijorează chiar foarte tare, având în vedere consecințele sale asupra beneficiarilor. Dar Aici aș vrea să fiu foarte clar, onest, cinstit și să vă prezint lucrurile așa cum stau ele. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director general. Mulțumesc pentru aceste precizări. Înțeleg că în ceea ce privește întrebarea pe care v-am adresat-o, vor exista puțin mai mult de 30 de milioane de euro care vor fi puse la dispoziția uh, victimelor de la, din Lampedusa în urma viramentelor care vizează creditele de angajament. Deci e vorba de anul 2013, ceea ce înseamnă că plățile nu vor fi făcute decât la sfârșitul anului. Deci nu, uh, problemă, deci nu uh, se referă la problema noastră cu plățile pe anul 2013. Deci am primit, într-un fel răspunsul. Nu mă surprinde, dar mă bucur că ați spus acest lucru public. Nu mă surprinde faptul că dacă menținem poziția Consiliului, respectiv dacă trebuie să finanțăm bugetul rectificativ numărul 9, doar din viramentul global. Deci, cu cei 400 de milioane de euro. Deci dacă respectăm această uh, propunere, ca să spun așa puțin lucrurilor din uh, bardă, dar ca să înțeleagă toată lumea, va trebui să optăm între a sacrifia refugiații din Siria sau a renunța executarea bugetului uh, în echilibru. Deci dacă suntem obligați să plătim uh, penalități de întârziere, Comisia Europeană și implicit Uniunea Europeană nu și-a nu a respectat termenele prevăzute de către regulamentul financiar. Sigur că trebuie să studiem situația linie cu linie, raportorul va discuta cu dumneavoastră, dar e, trebuie să înțelegem care este miza uh, acestei uh, situații și va trebui ca, la momentul oportun, fiecare instituție să-și asume răspunderea. Iar în ceea ce privește întârzierea, legată de uh, deci, uh, uh, întârzierea deciziilor, aș dori să vă reamintesc că această întârziere, și nu insist aici, n-aș dori acum să declanșăm uh, jocul învinovățirilor. Dar aș dori să vă reamintesc că bugetul rectificativ numărul 6 2 miliarde 700 de milioane de resurse suplimentare provenite din contribuțiile uh, deci venit intern brut. Deci e vorba de contribuțiile din partea statelor membre. Uh, indispensabilă legat, uh, datorită scăderii veniturilor din drepturile vamale. Deci Comisia a făcut această propunere deci această decizie încă nu a fost adoptată de către Consiliu, noi nu am fost uh, sesizați și Consiliul nu dorește să adopte această, să ia această decizie la timp. Deci problema de lichidități e divina Consiliului și există mai multe motive. Motive chiar întemeiate, aș spune. Dar Consiliul nu a discutat absolut deloc acest subiect. E un subiect care e menționat doar aici la Parlament. La fel, ar fi fost inutil să continuăm negocierea cu Consiliul a bugetului rectificativ numărul 8, pentru că, oricum, n-am fi putut să votăm la plenară bugetul rectificativ numărul 8 și, în orice caz, Comisia nu ar fi primit cele 3,9 milioane pentru că Consiliul a reușit, s-a descurcat ca în calendarul său să nu adopte sau să voteze, să nu voteze bugetul rectificativ numărul 8 înainte de data de 30, de, 30 octombrie. Deci, cumva, soarta noastră depinde de Consiliu din punct de vedere Uh, al calendarului. Deocamdată nu facem uh, niciun reproș nimănui, dar dacă cineva uh, ne critică, atunci va trebui să identificăm vinovații. Având în vedere cele spuse, îi invit, bineînțeles, pe raportori. Știu că deja fac acest lucru, dar îi încurajez și mai mult să discute cu Comisia și să obțină în mod foarte concret liniile care sunt uh, sau care vor fi vizate uh, de acest uh, virament global și să vadă linie cu linie care este poziția Consiliului. Știm cu toții că Consiliul își dorește ca la viramentul global de, de 509 să afecteze 400 de milioane pentru bugetul rectificativ numărul 9 ce propune Consiliul în legătură cu uh, folosirea soldului uh, restant, 109, Monica propunea ca 200 de milioane să fie afectați uh, cercetării. Monica a, partit, a plecat, dar directorul general i-a răspuns. Dar, în orice caz, trebuie ca raportorii noștri să înțeleagă foarte bine unde stau în acest proces de negociere. Cu privire la acest aspect foarte important, prietenul nostru Naranjo, vă rog. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, yo uh, quisiera agradecer la... Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc pentru aceste explicații detaliate pe care le-ați dat cu privire la situație și mulțumesc și raportorilor care au lucrat atent pe acest punct. Aș dori să mă refer la aspectul politic, pentru că suntem totuși un organism politic. Dacă am înțeles eu bine, ați spus că uh, Comitetul Președinților a decis să amâne uh, decizia cu privire la cadrul financiar multianual până noiembrie, da? Nu știu dacă această decizie se mai poate modifica. Nu știu dacă e posibil din punct de vedere instituțional, dar apar următoarele probleme. În primul rând, una de ordin politic. Regret această decizie pentru că ea înseamnă că transmitem un mesaj greșit. Cetățenii noștri văd astfel că creăm și mai multă nesiguranță despre un subiect care ar fi trebuit clarificat cu mult timp în urmă. Și o altă serie de probleme de nivel bugetar, așa cum explica și domnul Giovanni Lavia, trebuie să găsim uh, o soluție pentru toate aceste uh, proiecte de buget. Eu nu am înțeles de ce președinții au fost de acord cu amânarea acestei dezbateri. Problemele sunt uh, soluționabile, atât din punct de vedere al bugetului, cât și juridic. Există decizii foarte clare care să se aplice și sincer vă spun, eu regret uh, aceste decizii. Problema ar fi putut fi soluționată în termenele de până acum și e foarte greu cum să transmitem cetățenilor că nu am reușit să, tra- să tranșăm astfel de întrebări. Pentru că ele nici nu țin măcar de dreptul procedural unii o folosesc ca pe o scuză pentru a amâna decizii importante, însă, sincer să vă spun, eu cred că e dificil să mă întorc uh, la cei care ne-au ales și să explic că e dificil și că procedurile au fost răsturnate și că avem, de fapt, probleme procedurale pe care nu reușim să le soluționăm pentru a da undă verde uh, Iată, pentru un subiect atât de important în vremurile noastre. Tocmai că avem nevoie de stabilitate, trebuie să reușim să liniștim populația și acest lucru e valabil cu atât mai mult pentru cei care profită de fondurile europene. Mesajul pe care îl transmitem este tocmai cel opus și nu facem decât să creăm și mai multă nesiguranță, iar oamenii nu mai înțeleg nimic. Știu că e o decizie politică, domnul director general ne-a explicat ce probleme există și uh, în căutarea mijloacelor de finanțare, la date fiind și nevoile globale, dar, după cum v-am spus, din punct de vedere politic, acesta ar fi mesajul meu. Uh, pledé. Mulțumesc. Am pledat în fața conferinței președinților pe ideea că noi, Comisia pentru Bugete, considerăm că poate fi folosită data de 23 octombrie, dar uh, conferința președinților a hotărât altceva și nu se va mai răzgândi. Dar, în fața opiniei publice, acesta nu este o problemă de procedură, nu este din vina Parlamentului. Cum doriți ca Parlamentul să voteze în legătură cu un text pe care Consiliul nu l-a votat? Într-adevăr, se registrează o întârziere, dar nu e din vina Parlamentului. Și de ce n-a votat Consiliul? Pentru că anumite state membre nu doresc sau nu pot să financeze bugetul european. Deci, din păcate, acesta este, acesta este adevărul în politică, dar sistemul <laughs> este făcut în așa fel încât statele membre se pot ascunde. Și aceste subiecte despre care vorbim, și e vorba de miliarde de euro, de politici sociale, de asistență umanitară, uh, um, și așa mai departe, ajutor pentru ocuparea tinerilor și tot felul de lucruri de care avem nevoie. Și uh, sunt lucruri dezbătute doar între funcționari. De, sunt dezbateri cu ușile închise. Nu știm care e situația. Niciun stat membru nu își asumă responsabilitățile politice în Consiliu pe aceste subiecte. Și când ajunge în Consiliu, ajunge ca punct A fără să aibă acces la dezbatere nicio cameră de televiziune. Se știe doar ce se întâmplă sau nu se întâmplă în Parlament și dacă are loc o întârziere, se zice că e din vina Parlamentului. Uh, asta se întâmpla și când partidul meu era majoritate în țara mea. Dacă suntem atacați în legătură cu întârzieri inadmisibile, trebuie să spunem clar că e din uh, vina, spuneam în țările, spunem în țările noastre, din vina guvernului. Aici trebuie să spunem că vom fi gata să votăm când uh, Consiliul, guvernele își vor lua decizia, vor vota, pentru că conform procedurii bugetare votul trebuie să aibă loc mai întâi în Consiliu și apoi în Parlament și suntem gata să negociem de mâine, dacă se dorește. Și adaug că <coughs> dacă e vorba nu doar de poziția Parlamentului, toate plățile din 2013 ar fi fost plătite încă din luna iunie, pentru că Parlamentul, în negocierile CFM, a spus, accept cifrele Consiliului European, Chiar dacă sunt cifre foarte reduse, chiar dacă sunt în scădere, le accept, dar am și eu condiții. Și mai ales, o condiție este ca bugetul 2013 să fie executat conform tratatelor, onorându-se toate angajamentele luate, plătindu-se toate facturile Uh, pentru 2013 pentru ca um, următoarea perspectivă financiară să poată să înceapă pe baze sănătoase. Comisia Europeană deja atunci a evaluat la 11,2 miliarde creditele de plăți suplimentare de adăugat pentru 2013 și Parlamentul a sprijinit această, pro... această poziție și a cerut 11,2 miliarde și atunci Consiliul, din cauza dificultăților anumitor guverne apropiate de dumneavoastră și de mine, a acceptat doar o primă tranșă de 7,3 miliarde și ne-a promis 3,9 miliarde pentru mai târziu. Și acum Consiliul ne spune, poate veți primi cei 3,9 miliarde, dar uh, scoatem de aici 400 de milioane. Iată în ce situație ne aflăm. Deci, acordul politic care, la care am ajuns este pus sub semnul întrebării. Eu, unul, când semnez un contract, îl onorez. Când Consiliul semnează un contract, când trebuie să-l aplice, spune, a, apropo, mai am o condiție. Nu, îmi pare rău, nu se poate accepta asta. Pentru că ar însemna că, partid, că Parlamentul European nu folosește la nimic pentru că nu mai spune amin la tot ce spune Consiliul. Și dacă nu spune amin, toată lumea e scandalizată um, că um, nu acceptăm. Deci, Parlamentul își asumă responsabilitățile și Consiliul trebuie să-și asume propriile responsabilități. Și noi vom lua poziție în legătură cu acest subiect în momentul în care Consiliul va fi format. Și de ce, de ce întârzie Consiliul? Întârzie bugetul rectificativ numărul 6 de 2,7 miliarde resurse proprii în fine, resurse din contribuțiile naționale calculate în funcție de venituri, pentru că anumite state se află în dificultăți enorme pentru a-și aduce contribuția în 2013. Vor putea să-și aducă contribuția doar în 2014. Iată, aceasta este realitatea politică. Și regret faptul că Consiliul și guvernele nu au curajul să explice acest lucru în public pentru că putem înțelege că anumite țări, inclusiv țara mea, au dificultăți, au o situație bugetară dificilă și nu pot acum să-și crească contribuțiile la bugetul european, dar ar fi mai bine dacă ar avea curajul să spună public, să poarte dezbaterea în public și astfel am putea beneficia de alte condiții. Între timp, condiția acestor analize pe care o trag eu este că Parlamentul nu uh, nu îi se poate reproșa nimic Parlamentului și noi nu ne putem, nu trebuie să ne simțim vinovați din cauza că, din păcate, anumite cheltuieli vor fi întârziate în sectoare deosebit de sensibile în cel mai prost moment din punct de vedere economic, social și umanitar. Domnul Artong. Voorzitter, mijn eh, geachte collega van het EPP die zei zojuist dat uh, dit alles niet meer valt. Um, colegul din PP ne spune că nu mai reușim să explicăm această situație cetățenilor și sunt de acord. E imposibil ca miliarde întregi să dispară. Situația este haotică, obscură. Soluția politică e simplă, domnule președinte. Stingem lumina, închidem ușa, eh, dăm banii înapoi statelor membre, vom economisi multe și cetățenii nu vor mai fi afectați. Totul va merge mult mai bine. Dar, dumneavoastră, vorbiți poate la nivel politic, dar nu numele meu. Sigur. Asta e clar, spune domnul președinte. Je vous rassure complètement. Așa este, într-adevăr. Euh, <clears throat> bien, alors, euh, j'ai encore deux demandes de parole. Mai am două solicitări de a cuvântului și apoi uh, votăm. Iuta. După ce Alain a explicat foarte bine toate aceste lucruri, foarte bine le-a explicat și eu cred că e un punct de plecare și putem explica această poziție în fața oricărui cetățean, pentru că situația e destul de clară. V-ați uh, referit la un uh, haos în administrație, dar nu e, e greșit, nu într-acolo trebuie să mergem, nu trebuie să ne lăsăm atrași în acea discuție. Pentru că aceste proiecte de buget suplimentare, asta face Consiliul cu noi de ani de zile. Ne obligă să plătim, să facem prea puține plăți. Deja de doi ani ar fi trebuit să ne opunem, însă nu ne-am opus, pentru că avem o responsabilitate politică și pentru că spunem, da, avem nevoie de un buget. Și Comisia spune, avem totuși nevoie de un buget. Iată unde se ajunge. Avem o, serie, o nevoie de o serie de astfel de bugete rectificative și o grămadă de bani suplimentari ceruți de la statele membre. Și apoi, ce spune Alan e, uh, Alan e corect. Unele state membre au dificultăți. Și putem înțelege acest lucru. Și eu cred că Comisia caută soluții tehnice, să le spunem așa, cu anumite state membre, pentru a plăti banii necesari în tranșe sau ceva mai târziu sau într-un fel sau altul. Însă e clar că cel puțin un stat membru responsabil pentru o cincime din buget nu are dificultăți. Pur și simplu nu are dificultăți și ei sunt aceia, dacă ascultăm cu atenție ce se aude din Consiliu, ei sunt cei care amână întreaga procedură. Ei care acum au făcut un efort suplimentar și au spus că fac o legătură între DAP 8 și DAP 9 și numai dacă DAP 8 se plătește prin recalculare, suntem de acord. Deci Germania e cea care a inițiat această mișcare, iar toți ceilalți care plătesc restul de 4 cincimi în 27 de tranșe s-au uh, lăsat uh, puși într-un colț de nemți și au spus, bine, așa facem. E greșit, desigur. Și atunci uh, ambasadorul Germaniei și preștenția spun, uh, trebuie explicat prin scrisoare președintelui Comitetului Bugetar. Ei, ce de democrație e asta? Repet așadar, noi, Parlamentul, nu suntem vinovați cu nimic, în orice caz nu când vine vorba de a respecta regulile pentru a organiza un buget. Și te rog, nu te supăra pe mine, știu că tu te afli într-o situație dificilă, desigur, pentru că partidul tău e la conducere, dar nu ne ajută cu nimic. Trebuie să avem o poziție a Parlamentului împotriva guvernelor, indiferent că sunt social-democrate, liberale sau conservatoare. Je ne veux pas. <laughs> Oui, oui, oui, oui. oui. Euh, évitons peut-être de. Haideți să evităm să intrăm în detalii de politică națională. Vă rog, stimate coleg. Colegas, nu a sido ni siquiera... Dragi colegi, nu asta am dorit să obțin. Era vorba doar de mesajul că Parlamentul a avut până acum o poziție coerentă și a acționat inteligent. Eu nu am dat vina pe nimeni, pentru că asta nu ne ajută cu nimic. Doream doar să transmit colegilor următorul lucru. Aceste rezultate nedorite ale acestui proces îndelungat dăunează mult cetățenilor, oamenilor care trăiesc în toate statele membre. Eu asupra acestui fapt dorem să atrag atenția. Deci doream să audă cine are de auzit, că avem o responsabilitate pentru efectuarea acestor plăți. Nu am dorit să fiu înțeles greșit și îmi cer scuze dacă nu am fost clar. Nu doream să spun că Parlamentul ar fi uh, vinovat sau responsabil, nu. doream să arăt angajamentul nostru, faptul că dorim să ajutăm pe cetățeni. S-au atins multe obiective în acest cadru financiar. E vorba de un mecanism important. E vorba de deschiderea unor uși, de coorganizarea viitorului, dezbaterea acestor mijloace proprii și așa mai departe. Am reușit aceste lucruri în cadrul actual. Deci putem să o vedem ca pe o realizare și orice amânare va trebui explicată opiniei publice, dar nu a vrut nici de cum să spun că Parlamentul ar fi uh, vinovat. Am lucrat mult timp într-un spirit pozitiv și mulțumesc tuturor pentru cooperare. știu că ați uh, răspuns și eu acum v-am răspuns dumneavoastră, dragă doamnă Iuta. Da, e clar. Am înțeles. Bineînțeles, eu cred că trebuie să evităm să acuzăm o țară sau alta. Nu despre asta e vorba. Bineînțeles, în aceste probleme bugetare, avem diferiți suspecti, unul mai obișnuit decât alții, un usual suspect mai usual decât alții și avem uh, usual suspects printre contributorii net și apoi mai avem celelalte state membre. Dar, și aceasta este o tactică în Consiliul de Ministri despre care e vorba aici, când o țară cere mai mult decât altele, altele se ascund pe după această <laughs> țară. și nu, acesta nu este rolul Parlamentului să blameze un stat membru sau altul, dar este rolul Parlamentului să-și apere pozițiile, să apere interesele cetățenilor, așa cum le înțelegem noi. În fața guvernelor care reprezintă statele membre, care au toate interesele lor, care pot fi diferite. Nu trebuie să primim reproșuri în legătură cu uh, faptul că se registrează întârzieri și astfel pot apărea situații un pic uh, uh, deranjante. Ultimul vorbitor, Alda. Uh, uh, Președinte, até agora nesta parte. Mulțumesc. Cât privește această discuție în această după amiază, iată, avem această discuție, ar fi bine să fim cu toții informați despre aceste ultime evenimente. E important să știm ce se întâmplă, ce consecințe pot apărea, nu doar din punct de vedere politic, ci și practic. Și importantă și, de exemplu, agenda pentru săptămâna viitoare. Dar deși sunt și eu de acord cu faptul că Parlamentul nu poate ceda în fața acestor presiuni care se fac și n-ar duce decât la răutățirea activității noastre, este totuși o problemă de principiu, cred eu. E o problemă politică, dată fiind și de opțiunile politice ale Parlamentului. Sigur că Parlamentul nu poate ceda acestor uh, presiune, acestui șantaj. Și dați-mi voie să vă spun că noi nu suntem de acord cu acest acord al Parlamentului cu Consiliul. Sigur, nu e un lucru nou. Gruparea noastră politică nu e de acord cu acest element pe care l-ați convenit, pentru că totuși cadrul financiar multianual uh, E un cadru care nu reprezintă răspunsul corect la criza economică și socială cu care se confruntă statele membre și statul din care provin eu se confruntă cu atât mai mult cu această problemă. Dar și pe lângă intervenția Troicii, noi credem că nu e suficient pentru încurajarea economiei, pentru aducerea unei uh, creșteri economice în sfârșit. și nu cred că acest cadru financiar va aduce cu sine ceea ce promite. Nu soluționează nici omajul în rândul tinerilor și nici alte probleme sociale urgente. Aceste politici de austeritate pe care guvernele le tot promovează, dar și pe care Comisia insistă și pe care le impune, e tot un fel de șantaj. Și noi suntem victimele. Sunt anumite țări într-o situație foarte periculoasă și se insistă, iar uh, cetățenii din aceste state membre sunt până la urmă cei care au de suferit. Ei sunt expuși acestei situații și nu se pot ajuta în niciun fel. Și dar, până la urmă, cel care are de pierdut în cele din urmă e cetățeanul. Și o mare problemă faptul că acest cadru financiar nu reprezintă, de fapt, un răspuns uh, corespunzător pentru provocările cu care se confruntă Europa. Se fac tot mai multe concesii, în mod complet anacronist. Cei care au banii dictează și cei care nu au bani se, se găsesc într-o poziție din ce în ce mai slabă. Cetățenii, după cum am mai spus, sunt cei care au de suferit, iar noi, cei care dorim să schimbăm cu adevărat ceva, avem probleme mari în uh, activitatea noastră. Uitați-vă la uh, problemele, comuni- uh, problemele din Grecia, dramele din Lampedusa, iată efecte secundare pe care le aduce cu sine această situație generală. Și noi, Parlamentul, trebuie să decidem. Acum majoritatea în Parlament a decis să accepte planul financiar multianual. Acest lucru însă nu îi va ajuta pe oameni în viața de zi cu zi. Mulțumesc. Merci, Alda. Mulțumesc, Alda. Ați exprimat clar poziția grupului dumneavoastră și în legătură cu anumite aspecte suntem uh, de acord cu dumneavoastră, mulți dintre noi. Avem uh, puțină întârziere, așa că trecem direct la vot. Din fericire pentru ordinea de zi și din păcate pentru beneficiarii bugetului european. Jumătate din voturile prevăzute dispar și vă propun să începem prin a vota punctul 20. Mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru Comunitate Valenciană, Spania. Raportor este colegul Plenkovici. Vă rog să vă pregătiți să vă luați lista de vot. Deci, punctul 20 de pe ordine de zi, raportul Plenković, Avem mai multe amendamente. Are toată lumea cardul de vot? Domnul Plenković nu dorește să voteze raportul Plenković? Ba da. Putem vota. Avem o serie de amendamente ale acelorași autori, doamna Berez și colegii, în legătură cu care raportorul este de acord. E vorba de amendamentele 1, 2, 3, 4, 6, amendamentul 5 fiind deja acoperit. Le votăm în bloc, nu? Am dorit să scoateți în acest bloc un amendament, amendamentele 1 și 2. Deci în bloc 1 și 2, cine-i pentru? Împotrivă? Amendamentele uh, se adoptă. Votăm în bloc amendamentele 3, 4 și 6. Cine-i pentru? Împotrivă? Domnul Artung? Abțineri se adoptă amendamentul grupului liberal. Raportorul este împotriva. Amendamentul 7. Cine este pentru? Trei persoane împotriva Grupurile mari și alte. Abțineri. Domnul Hartong se respinge. Amendamentul 8. Raportorul este pentru. Cine, este împotrivă. Cine e pentru? Socialiștii. Cine e împotrivă? Ceilalți. Abțineri se respinge. Vot final, vot electronic. Putem vota electronic? Se pare că nu funcționează. mai puțin. Putem vota. A votat toată lumea. 21 de carduri de vot introduse, 20 de persoane au votat, gata, 21, s-a închis votul, 20 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului. Acum, trecem la rapoartele Utei Haug. Mai întâi, Agenția Europeană pentru Căi Ferate și abrogarea regulamentului avem două amendamente la raportorului în bloc, 3 și 4. Cine-i pentru? Împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri se adoptă. Articolul propunere de regulament, din propunerea de regulament, amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. În legătură cu propunerea de rezoluție legislativă, cine pentru, împotriva, se adoptă. Vot electronic final. Să vedem dacă funcționează. A votat toată lumea. 20 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. Celălalt raport al Iutei. Iuta, Hauk, are cuvântul. Știu că e neobișnuit, însă am discutat rezervele, le-am discutat la ITRE, iar cât privește acea parte a modificării, propun o modificare orală și la aliniatul 6. Acesta rămâne așa cum este și la sfârșitul acestuia se adaugă discuta opțiunile de fie creării unui secretariat și așa mai departe, sau de a transforma RAC într-un organism cu competențe clare, independent de instituțiile europene. Știu că v-am luat prin surprindere, dar uh, sper că toți colegii pot susține uh, acest amendament. Pentru că nu vreau să anulăm acest punct, ci avem această posibilitate, iată, să avem o agenție independentă pe care să transformăm, să transformăm BEREC așadar într-o companie independentă. Mulțumesc. Donc, vous proposez un... Bun. Deci faceți o propunere de regulament, de, de amendament oral la liniatul 6, da? Îl vom vota după amendamentele de pe listă. Începem cu amendamentul 1, amendament al domnului Gaier. Cu un amendament oral al raportului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi urmează trei amendamente Trautmann. Putem să le votăm în bloc. Nu putem să le votăm în bloc. Atunci amendamentul 2. Raportul este împotrivă. cine pentru? Nimeni. Săracă, Catherine. Socialiștii sunt duri. Amendamentul 3. cine pentru? Împotrivă? Verificăm. Vot electronic pentru că nu suntem foarte numeroși astăzi. Deci e vorba de votarea amendamentului 3. Vot electronic. Zece voturi pentru, 11 împotrivă. Deci, iată, uh, Catrin nu a avut câștig de cauză nici la acest vot. Amendamentul 4, cine pentru? Nimeni. Împotrivă toată lumea, abțineri, bun. Amendamentul oral acum, al Iutei Haug. Ideea este transformarea berecului în uh, într-un organism cu competențe proprii, independent de instituțiile europene și de eh, statele membre. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Un vot împotrivă, o abținere se adoptă. Deci trebuie să introduceți eh, această frază la liniatul 6. Și acum votul final. Vot final în legătură cu raportul pentru aviz al în legătură cu avizul Iutei Hauk. Vă rog să votați. Unii colegi nici nu știu ce votează, dar votează. Foarte bine. 20 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Un adevărat triumf. Și mai avem un vot pe care vi-l propun. Cu acordul coordonatorilor, la punctul 9, avizul pentru Fondul Social European pentru acordarea unui ajutor suplimentar la trei state membre E vorba de latura juridică a proiectului rectificativ uh, de buget 7. E un aviz și aș dori să vă reamintesc că bugetul rectificativ 7 face parte din pachetul CFM. Deci, în 5 noiembrie vom uh, vota la, vota la control bugetar, deci în 5 noiembrie după masa, și vom vota la plenară în 19 noiembrie, odată cu celelalte elemente din pachet. Însă, avem un aviz pe marginea bazei juridice pentru Comisia Regii. Și bineînțeles că avizul nostru trebuie votat la timp pentru ca Comisia Regii să voteze la rândul său la timp și pentru ca politicile uh, finanțate din acest proiect uh, rectificativ 7 să poată să fie puse în aplicare la timp. E vorba de raportul lui Reimer Böge, Sidonia îl înlocuiește, dar, în orice caz, nici unul, nici celălalt nu sunt, nu sunt în sală, dar nu există amendamente. Cine este pentru acest raport? Ce împotrivă? Un vot împotrivă? Abțineri? Se adoptă și îi vom uh, transmite felicitări lui Reimer. Și pe Sidonia și pe toată lumea. Trecem la punctul, punctele 23 și 24, care sunt viramente. Très bien. Giovanni? Giovanni. Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Avem două solicitări de virament. Numărul 22 pe baza unei solicitări formale din partea fostei Republicii Iugoslavia Macedoniei se propune transferarea unei părți din angajamentele pentru 2013 din componenta dezvoltare rurală din instrumentul de asistență la preaderare la componenta ajutor la dez pentru dezvoltarea instituțiilor. Și acest transfer va folosi pentru a sprijini un număr limitat de, de proiecte de infrastructură în fosta Republică Iugoslava Macedonie, similare cu cele admisibile din măsura precedentă. E vorba de un transfer de 18 milioane de euro. Propun să votăm pentru. Eh, Prezento anche l'altro così oui. tolgo il Prezent acum și celălalt transfer. Celălalt transfer este transferul 27 și privește Comunitatea Valenciană. Suma este de 840.000 de euro cerute autorităților spaniole pentru a acoperi costul unui pachet coordonat de servicii personalizate pentru 300 de persoane care și-au pierdut locul de muncă la 140 de întreprinderi din domeniul materialelor minerale nemetalifere. Deci, iată, este o intervenție pentru a ajuta aceste persoane care și-au pierdut locul de muncă să se reinsereze pe piața muncii și propun să votăm pentru și în acest caz. Foarte bine. Da. Al doilea virament, viramentul 27, decurge din raportul comisiei. Cine este pentru viramentul 22? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Acum, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci avem același vot ca și pentru raportul domnului Blenkevici. Mulțumim, Giovanni. La celelalte secțiuni, Haider înlocuiește raportorul. Ne prezentați toate viramentele, votăm uh, pe rând, dar uh, poate ar fi bine să faceți o explicație Uh, împreună. Mulțumesc! Nu o să intru acum în amănunte. Vreau să vă spun că există două viramente pentru Curtea de Justiție, unul de 105 milioane de euro și un altul uh, dublul uh, acestui uh, quantum. Mai există un al treilea virament de 75 de mii, sunt uh, viramente mici și raportorul nefiind prezent, însă e de acord cu toate aceste viramente. Raportorul spunea că nu e necesar să intrăm în amănunte pentru că toată lumea știe despre ce e vorba. Vă propun să votăm pe instituții totuși. Nu cred că e chiar bine să votăm în bloc uh, viramente pentru Uh, instituții diferite. Deci, uh, viramentele 5 și 6 pentru Curtea de Justiție. Cine este pentru? Împotrivă? Un vot împotrivă se adoptă. Acum, viramentele 1, 2 și 3. Cine e pentru aceste viramente? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mulțumim, Heider. Am terminat și cu voturile. Și vă propun să trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, rapoartele doamnei Carvalho. În primul rând vom discuta programul Copernicus. Mulțumesc, domnule președinte. Programul Copernicus decurge din uh, programul GMES, monitorizare globală pentru mediu și securitate. E un program foarte util care furnizează date și informații pentru observarea spațială și care, de exemplu, își aduce contribuția la protecția mediului înconjurător, la schimbările climatice, la protecția civilă, la securitate controlul traficului și așa mai departe. Deci, aplicațiile acestui program sunt foarte uh, numeroase și ele și-au uh, făcut dovada utilității, au contribuit la creșterea economică pentru multe uh, IMM-uri care, vor, care folosesc uh, toate aceste date. Deci e un program foarte uh, important în uh, domeniul spațial. Acest program Copernicus are o linie bugetară dedicată la titlul 1A, în valoare de 3,786 de milioane de euro, în uh, uh valoare, deci uh, euro 2011 sau 4,291 de milioane în uh, prețuri curente pentru șapte ani. Propunerea actuală a fost depusă de către Comisie doar după finalizarea negocierilor cu privire la noul cadru financiar multianual. Suma este fixă și deci, în acest aviz, insist asupra mai multor aspecte. În primul rând, în conformitate cu raportul pentru CFM, pentru a ne asigura că avem finanțare adecvată pentru acest proiect, dar asigurându-ne că și alte programe uh, europene sunt menținute, Uh, există obligații financiare prevăzute care ar trebui să fie, să fie acoperite din uh, marjele din uh, plagurile de la CFM și din resursele proprii. Apoi, credem că e foarte important să, ne, să, să, să evite costuri suplimentare în viitor. Programul Copernicus ar trebui să fie Uh, împărțite în mai multe categorii în funcție de obiective specifice. Și o observație finală, Parlamentul European ar trebui să joace un rol mai important în monitorizarea și în controlarea dezvoltării acestui program. Comisia ar trebui să ne furnizeze la timp toate informațiile pertinente, mai ales în ce privește gestiunea riscurilor, costuri, program, calendar și performanță. Iată care sunt uh, elementele care figurează în avizul meu. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă raportor. Domnul Minar a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să aduc și o completare la cele spuse de către raportarea noastră. Uh, cred că este foarte important ca uh, securitatea programului să fie respectată și în acest sens aș dori să vorbesc de um, uh, infrastructura folosită pentru programele EGNOS și Galileo, care e asemănătoare cu cea pentru Copernicus. mi-am dat seama că ă, opinia publică nu cunoaște prea bine aceste programe spațiale europene. Și astfel, ă, opinia mea a fost ă, consolidată, respectiv că trebuie ca pe viitor să creștem sensibilizarea pe care în cadrul publicului în legătură cu rolul pe care programele spațiale europene o joacă în viața de zi cu zi, îl joacă în viața noastră de zi cu zi. Doar astfel putem să îi convingem pe cetățeni să sprijine finanțarea unor astfel de programe. Comisia Europeană ar trebui să uh, își îndeplinească această misiune. Aș dori să spun că să susțin solicitarea raportorului în ce privește sensibilizarea opiniei, opiniei publice și cred că uh, Parlamentul European ar trebui să fie mai mult implicat în punerea în aplicare. Am depus deja un amendament prin care solicit ca Parlamentul să fie uh, ținut la curent în legătură cu rezultatele uh, auditurilor efectuate de către uh, și a anchetelor organizate de CEJ și de OLAF la Parlamentul European, Comisia de Control Bugetar ar trebui să discute aceste rapoarte. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru cooperare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg. Deci, Doamna Carvalho a notat observațiile dumneavoastră. Nu vă vom uh, vota, bineînțeles, dar termenul pentru amendamente. Scuze, Anien se dorește să primească cuvântul. Mulțumesc. Sunt de acord cu ce s-a spus în legătură cu politicile spațiale și cât de importante sunt ele, dar am o întrebare pentru doamna Carvalho. E adevărat că programul uh, GMES face parte din politica spațială, la fel ca și Galileo, și are uh, trăsături asemănătoare, dar când vorbim de depășirea costurilor, am avut impresia că acest program um, reunește mai multe proiecte mai mici. În trecut nu au fost depășite costurile și uh, sperăm să ni se dea uh, garanții că nici pe viitor costurile prevăzute nu vor fi depășite pentru că aceste programe, fiind mai mici, beneficiază mai mult, de mai multă flexibilitate și e mai multă flexibilitate și în ce privește uh, costurile. Nu e ca uh, în cazul proiectului Galileo, când suntem puși cumva la zi și ni se spune uh, dați-ne banii. E o situație puțin diferită, să spun să spunem așa. Bineînțeles că trebuie să fim prudenți, dar poate că nu ar trebui să ne temem atât de mult de depășiri de costuri pentru că nu am asistat la astfel de depășiri și am primit și garanții că nici pe viitor nu vor fi depășite costurile. Mulțumesc. Doamna Carvalho, doriți să răspundeți? Mulțumesc uh, raportorului din umbră pentru sugestii, această sugestie de a folosi aceeași infrastructură ca și Galileo Uh, și de asemenea de a spori sensibilizarea și în ce privește uh, auditurile efectuate de OLAF, uh, care ar trebui să fie discutate la Comisia de Control Bugetar, dar le putem explora și consolida. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar într-adevăr nu e nu suntem expuși la același risc ca în cazul Galileo sau ITER, pentru că e vorba de proiecte mai mici. Cu toate acestea, pentru toate proiectele am uh, înaintat amendamente pentru a ne asigura că nu vor fi depășite costurile și că nu va fi nevoie de obținerea de bani uh, din alte, de la alte proiecte uh, importante pentru Parlamentul European, programul pentru IMM-uri sau Orizont 2020. E o măsură de protecție, dar în orice caz, într-adevăr, riscul este mai mic decât în cazul Galileo. Mulțumesc. Aș dori să vă reamintesc calendarul pentru raportul doamnei Carvalho. Termenul pentru amendamente este 24 octombrie la ora 12. Vom vota nu vom vota în 5, ci în 14. ITRE votează în 28 și plenara încă nu uh, se știe când va vota. Acum, în ce privește raportul un alt raport al doamnei Carvalho, uh, punctul 11, programul de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială. Mulțumesc! Și acesta este o, un raport important. E vorba de un program care încearcă să își aducă contribuția la construirea unei capacități europene de supraveghere și de urmărire europeană un sistem european și care să evite uh, riscul tot mai mare de coleziune între uh, infrastructurile spațiale. SUA uh, a investit sume imense în acest domeniu, e o chestiune foarte importantă și propunerea comisiei, în propunerea comisiei Ehm, se propune o rețea între infrastructurile existente ale statelor membre. Se spune că eh, se alocă 70 de milioane pe șapte ani. Sigur, e o sumă modestă, având în vedere obiectivul fixat, dar e o chestiune foarte importantă, eh, respectiv să ne asigurăm că există eh, supraveghere în spațiu și că Uh, evităm riscul de coeziune în, uh, în cosmos. E vorba tot de un program uh, care face parte din pachetul spațiu și e foarte important. Nu există un buget explicit în proiectul de act juridic și de aceea am inclus un amendament pentru a include suma maximă de 70 de milioane de euro pe șapte ani care figurează în, uh, în uh, nota explicativă a Comisiei Europene. Dar nu se precizează de unde provin acești uh, bani. Deci intenționăm să mai depunem un amendament în care să spunem că acești bani urmează să provină din fondurile pentru Galileo și Copernicus sunt programe uh, strâns legate între ele, foarte importante pentru securitatea spațială și putem folosi uh, bani și pentru cercetarea spațială. Deci dacă e vorba și de cercetare, putem folosi și bani de la uh, Orizont 2020. Dacă e vorba de securitate, putem folosi și bani de la uh, Fondul pentru Securitate Internă. Dar majoritatea finanțării vor, va proveni de la Galileo și de la Copernicus. Apoi, proiectul de act juridic nu uh, stipulează defalcarea banilor europeni pe misiuni specifice și deci am depus încă un amendament pentru a ne asigura că cele trei misiuni importante pentru programul SST, procesarea datelor, serviciile pentru utilizatori și supravegherea spațială. Și, deci ar trebui Uh, să avem o defalcare uh, în categorii pe obiective, în funcție deci, de obiectivele care figurează în uh, regulament. În concluzie, includem acest buget de 70 de milioane de euro pe șapte ani. Trebuie să explicăm de unde provin banii și vom depune un amendament în care să spunem și cum urmează să fie cheltuiți acești bani. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă raportor, domnul Minar. Mulțumesc. Aș dori să fac câteva observații. Ca și uh, uh, dosarul precedent, aș dori să salut această propunere ca o, un alt pas al Comisiei Europene de a se asigura că Uniunea Europeană se implică mai mult în activitățile spațiale. Activitățile spațiale sunt foarte importante pentru că potențialul uh, economic este foarte mare și ele pot să-și aducă contribuția la uh, competitivitatea europeană. E vorba de un pas necesar pentru a proteja uh, sateliții europeni actual și viitor, pentru că astfel se reduce amenințarea la care sunt expuși acești sateliți. Acest uh, serviciu ar trebui să fie finanțat uh, din, bani euro, finanțat din uh, fonduri europene. Um, ar trebui să fie finanțat de către utilizatori și programe care beneficiază și în acest sens aș dori să menționez că am înaintat trei amendamente. și care reflectă opiniile uh, raportoarei. Mulțumesc! Am avut o cooperare uh, foarte fructuoasă între uh, specialiștii, experții din acest domeniu de la Comisia noastră de bugete. Îi felicit și în acest caz, ca și pentru raportul celălalt, domnul Minar ne-a explicat de altfel că cele două rapoarte sunt strâns legate, calendarul este același, termenul de amendamente 24 octombrie, votul având loc în 14 noiembrie, astfel Comisia ITRE va putea să voteze în 28 uh, noiembrie. Mulțumesc, doamnei Carvalho. La punctul 12, domnul Darden nu este în sală, dar Ivailo Calfin îl uh, înlocuiește el ne va prezenta raportul referitor la starea de pregătire a statelor membre ale Uniunii Europene pentru începerea cu succes și la timp a noii perioade de programare a politicii de coeziune. E un subiect foarte important. Merci, Monsieur le Président, de euh, la part de mon coleg. Aș dori să vă transmit contribuția colegului Frederic Daden O să vă citesc uh, textul pe care mi l-a lăsat. Cred că este foarte important să subliniem în acest aviz uh, sugestiile care ar trebui să uh, facă față problemelor actuale de punere în aplicare a politicii de coeziune în statele membre. Trebuie să reamintim că în acordul politic din 27 iunie anul curent, pentru CFM-ul 2014-2020 figurează această prioritate de a demara eficient uh, și cât mai repede noua politică de coeziune, subliniindu-se faptul că orice întârziere nu ar putea duce decât la o concentrare a plăților la sfârșitul perioadei financiare. E evident că, având în vedere că ralurile la sfârșitul uh, uh, cadrului 2007-2014 reprezintă două treimi din politica de coeziune și în această situație trebuie să găsim o situație pentru a evita riscul de blocaj al lansării programelor Uniunii Europene uh, în absența plăților. Cred că este foarte important să îmbunătățim și implicarea colectivităților locale și regionale în faza de pregătire a programelor și aceasta până la punerea lor în aplicare pentru a ajunge la o gestionare cât mai eficientă a noi politici de coeziune. Uh, investițiile publice ale Uniunii trebuie să fie um, stimulate de sinergii între bugetul Uniunii Europene și statele, bugetul statelor membre și ale autorităților regionale și locale. Comisia trebuie să ne indice modalitățile de consolidare a rolului bugetului Uniunii pentru a nu sancționa pe uh, colectivitățile teritoriale și pentru a descuraja inovarea, aș dori să vă uh, amintesc că ne opunem condiționalității macroeconomice și rezervei de performanță. În fine, trebuie să subliniem că statele membre și Comisia trebuie să simplifice accesul la procedurile de obținere a fondurilor, la fel ca și regulile cu privire la achizițiile publice și mecanismele de control. Iată contribuția colegului nostru Frederic Darden își cere scuze că nu a putut uh, participa, din păcate, la reuniunea noastră. În această dupămasă îl primește pe președintele Barroso la Liej. Mulțumesc! Ne-a uh, informat de acest lucru. Mulțumesc pentru prezentare, Ivailo. Nu dorește nimeni să ia cuvântul. Aba da, îmi cer scuze. Domnul Koslovski. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc. Domnul Tata a pus câteva întrebări importante și acestea ar trebui avute în vedere de regi în votul final. Sunt într o totul de acord cu a ne concentra în politica de coeziune pe guvernanță în mai multe niveluri și de acord că autoritățile regionale ar trebui implicate în programe operaționale și asta încă de la început și până la final. Și aceste autorități ar trebui implicate uh, și în evaluarea care se face. Autoritățile locale și regionale trebuie susținute în orice mod posibil, astfel încât să fie uh, mai ușor pentru acestea să cofinanțeze proiecte. Gestionarea financiară nu trebuie să aibă efecte adverse asupra finanțele uh, autorităților locale și regionale. Iar cât privește acea rezervă de performanță, conformitate cu propunerile guvernului nostru, el ar trebui să reprezinte o garanție pentru beneficiari Iar instrumentul, dacă e folosit cum trebuie, ar putea, fi, ar putea îmbunătăți eficacitatea fondurilor publice. Mulțumesc. Mulțumesc. Doresc să vă amintesc în legătură cu acest raport Arden Calendarul este foarte asemănător cu cel uh, al raportului doamnei Carvalho. Termenul limite pentru amendamente 24 octombrie ora 18. Votul va avea loc pe 14 noiembrie. În Comisia pentru Bugete și Regii va vota pe 28 noiembrie. Iar în plenară nu se știe încă exact când vom vota. Mulțumesc, Ivailo. Avem un ultim punct de discutat, nu, două puncte, 13 și 14, proiectul de protocol în legătură cu pescuitul. Um, avem două, două proiecte de protocol în domeniul pescuitului, unul cu Gabonul și altul cu Marocul. Domnul Alfonsi se ocupă de aceste rapoarte dar în absența lui, Isabel Durand ne va vorbi despre aceste uh, protocoale. Da, da, Isabel Durand din regatul Belgiei, uh, colegul uh, Alfonsin nu a putut fi astăzi alături de noi în ceea ce privește protocolul cu Gabonul. E vorba de renoirea unui protocol anterior în cadrul acordului de pescuit între Uniune și Gabon. Acest protocol vizează o perioadă de 3 ani și prevede o compensație financiară adresată Gabonului în valoare de 4,1 milioane de euro pentru a permite ale navelor de pescuit european pentru a pe, să pescuiască surplusul de pești în apele Gabonului și să dezvolte sectorul pescuitului în Gabon conform unei criterii de, de durabilitate. Domnul raportor Alfonsi face apel la adresa Comisiei să supravegheze până la aplicarea acordului, mai ales să verifice dacă limitele de pescuit prevăzute de, pro, de protocol pentru navele europene sunt cu adevărat respectate și să uh, facă rapoarte Parlamentului și Consiliului și să facă o analiză costuri-beneficii al protocolului în momentul în care acesta va expira. Și uh, vă propun să transmitem Comisiei PEș un uh, acord, uh, un, un aviz favorabil. Termenul pentru amendamente este 28 octombrie. Foarte bine. Iată ce a fost discutat în legătură cu Gabonul și trecem la Maroc. Vă rog un protocol care urmează eșecului protocolului precedent, pentru că Parlamentul a refuzat să-l accepte din mai multe motive, o evaluare costul-beneficii negative a protocolului precedent, dubiere Parlamentului în legătură cu limitarea uh, pescuitului la surplusul resurse uh, um, de pește și Uh, problemelor din Sahara Occidentală, teritoriul ocupat de Maroc. Acum avem deci o nouă variantă a protocolului, s-au adus modificări, cum ar fi reducerea numărului navelor europene care au dreptul să pescuiască în apele Marocului și ale Saharei Occidentale, dar toate problemele pe care și le-a pus Parlamentul în momentul refuzului protocolului precedent rămân uh, nesoluționate suficient de convingător. În legătură cu Sahara Occidentală, Serviciul Juridic al Parlamentului a ajuns la concluzia că acordul trebuia să fie în beneficiul Saharei Occidentale și și reprezentanții acestea, deci, aceste regiuni trebuie consultați. Deci o interpretare mult mai restrictivă decât ale SUA, care refuză să includă aceste teritorii în, afaceri, în acordurile lor comerciale cu Marocul. În legătură cu analiza costuri-beneficii, o analiză independentă comandată de Comisia, ultimul protocol în vigoare, a ajuns la concluzia că, că raportul cost-beneficii este negativ și noul protocol nu apare clar de ce s-ar schimba dintr-o dată această situație. Oricum, domnul raportor nu a găsit elemente suficiente pentru a presupune că raportul costuri-beneficii se va îmbunătăți în mod substanțial și protocolul vizează totuși o sumă importantă. E vorba de 120 de milioane de euro. În fine, și această chestiune este mai puțin de competența Comisiei pentru Bugete, se pune problema pescuitului uh, surplusului de pește. Se afirmă doar că noul protocol va ține cont de această problemă, deci de faptul că anumite stocuri de pește riscă să fie supraexploatate. Mă întreb pe ce se bazează Comisia în această afirmație, pentru că raportorul uh, nu știe că s-ar fi făcut un studiu în ultimii ani în legătură cu situația stocurilor de pește în apele marocane și în apele Saharei Occidentale. Din aceste, um, din aceste motive, domnul raportor Alfonsi uh, propune să transmitem Comisiei PEș un uh, um, aviz negativ și amendamentele pot fi depuse până pe 28 octombrie. Foarte bine. Deci, raportorul propune un aviz pozitiv în legătură cu Gabonul și unul negativ în legătură cu Marocul. Nu dorește nimeni să ia cuvântul? Atunci, termenele sunt 22 octombrie, ora 12 pentru ambele raporturi, pentru depunerea amendamentelor. Votul va avea loc pe 14 noiembrie în Comisia pentru Bugete și votul final pe fond va avea loc pe 27 noiembrie la Comisia pentru Pescuit. Gata, cred că am terminat ordinea de zi. Mulțumesc. Se suspendă ședința.